plenului nostru. Stimate domnule președinte al Consiliului, stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene, procesul verbal al ședinței de și textele, documentele aprobate sunt disponibile. Dorește cineva să facă vreo observație referitor la aceste procese verbale? Se pare că nu este cazul, atunci le considerăm a fi adoptate.